Bien, mes chers collègues, cette séance est coprésidée par Madame Grasle et... Dragi colegi, această ședință este coprezidată de mine și doamna Gresle. Va comporter deux parties. Ne vom organiza în două părți. Înainte de a ajunge la o concluzie, mai întâi de la 10 și jumătate până la 10.50, 10.35, 10.55, 20 de minute de prezentare din partea Direcției Generale Buget pentru, de la Comisie și apoi 20 de minute de rundă de întrebări, răspunsuri prin ridicarea de mână. Comisia dispune de 5 minute pentru răspunsuri și Uh, întrebările nu vor avea durată de mai mult de 15 minute în totalitate, apoi a doua rundă de 20 de minute de prezentare din partea Direcției Generale pentru Bugete și apoi aceeași rundă de întrebări timp de 15 minute din partea colegilor și apoi 5 minute Comisiei pentru a răspunde și în final vom trage concluziile și vom vedea care sunt perspectivele prezentate de coraportori, doamna Gresla și domnul Ashworth. Trebuie să respectăm uh, uh, cu strictețe timpul alocat și, dacă e nevoie, doamna Gresle, vă vom putea propune să trimiteți și întrebări în scris către Secretariatul uh, Comisiilor noastre Bugete și Control uh, Bugetar prin e-mail înainte data de 31 ianuarie, dacă nu vom avea timp pentru a da cuvântul fiecăruia. Comisia va prezenta exemple concrete, grupate pe 8 teme precise. Obiectivul prezentării e de a preciza schimbările importante între cadrul de reglementare actual și schimbările propuse. Deputați din umbră numiți de grupuri sunt, în ce privește bugetul de la SND, Vladimir Manca, al de Nejmi Ali, Gue Riada, Verzi, Indrek Tarant, pentru control bugetar de la PP, Petri Sarvama, SND, Ines Ayala, Ines Ayala Sender, ALDE, același raportor din umbră, Nejmi Ali, și pentru Verzi, Bart Stas. Și nouă comisie pentru Avre Agri, în fine, sunt nouă comisii ale Parlamentului care trebuie să-și dea avizul și au fost informate că se face această prezentare a fost uh, încheiat un memorandum de înțelegere cu 5 din aceste comisii asociate conform articolului 5.4, Agri, Regi, Empl, Tran și Intre. A fost validat acordul pe 12 ianuarie de conferința președinților. În cadrul acestui memorandum de înțelegere, proiectul de calendar este în curs de finalizare. Se va adopta raportul definitiv pe 11 mai Asta înseamnă că proiectul de raport va fi prezentat în martie, în reuniune comună bungi probabil pe 30 martie. Toată doamna președintă, să dăm cuvântul reprezentanților comisiei, spune eu. E vorba de domnul Olivier Valbruc. Vă rog, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Uh, good morning to all and... Uh... Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața. Voi începe dată această prezentare pentru că timpul uh, avut la dispoziție este limitat și vreau să încerc să respect. Așadar, ne vom concentra în prezentarea noastră asupra unui număr limitat de elemente cheie, pentru că nici nu avem mult timp la dispoziție. Vom începe prin a examina simplificarea pentru beneficiarii fondurilor europene, apoi uh, auditul unic, uh, principiul unui singur set de reguli pentru operațiuni combinate, flexibilitatea bugetului, uh, concentrarea pe rezultate, raționalizarea raportării și implicarea cetățenească. Cam astea ar fi direcțiile pe care mă voi concentra. Deci voi începe cu un element foarte important și anume simplificarea pentru beneficiari, Știți că aceasta a fost uh, uh una din uh, nevoile reliefate în uh, urma consultării publice. Deci nevoia de a simplifica regulile pentru beneficiari, deci ne-am dorit să avem reguli mai puține și mai simple, că suntem convinși că asta va duce la o diminuare a riscului și a costurilor, nu doar pentru cetățeni, ci și pentru administrație. Deci ne-am concentrat pe simplificare în întreaga durată de viață a cheltuielii, deci solicitarea, utilizarea fondurilor, punerea în aplicare, plata, auditul și controlul ex post. <clears throat> Ne-am uh, concentrat uh, plățile pe rezultat, bazat, bazat pe condiții, vrem să ne uh, concentrăm pe rezultate, propunem să eliminăm principiul de non-profit, voi reveni imediat asupra acestui aspect și am simplificat și regulile de atribuire necumulative ce privește uh, opțiunile simplificate în materie de costuri am dorit să uh, fie mai des folosite pentru că dorim să evităm uh, raportarea bazată doar pe uh, input, pe costuri, ci vrem să ne concentrăm pe rezultate și să evităm o contestare ex post a, opțiunii simplificate în materie de costuri de către auditori. Asta nu are un impact important asupra bugetului, deci propunerea Comisiei nu înseamnă în mod automat că vor crește și cheltuielile. Acum să examinăm, dacă doriți, una câte una aceste schimbări, concret, ce a făcut pentru stadiul uh, cererilor, aplicațiilor, ca să spun așa, ca să simplificăm situația potențialilor beneficiari. Uh, o uh, cerință de audit se referea la granturi de până la 750.000 de euro și pragul acesta a fost îndepărtat pentru, se aplică acum la cele operative de mai mari de 100.000 de euro și vom alinia cerințele de audit naționale. Deci dacă există un audit pentru că a fost cerut prin legislația națională, sigur vrem să vedem, dar nu uh, dorim să impunem noi o ceri, uh, a priori uh, cerințe de audit suplimentare, o vom face doar dacă suma e dată și pe baza utilizării banilor. Deci uh, nu există cerințe a priori pentru un solicitant care nici măcar nu e sigur că va obține fondurile. Dorim să flexibilizăm și verificarea principiului atribuției necumulative. Mm, asta înseamnă că această obligație este transferată doar în cazuri specifice, de exemplu persoanele fizice care au cea mai nevoie de uh, bani, deci nu e nevoie de uh, aplicarea acestui, aceste reguli pentru acea categorie. Pe alt exemplu de simplificare, contribuția în natură, astăzi există, ele sunt considerate ca fiind costuri eligibile și chiar dacă nu sunt considerate ca fiind uh, costuri eligibile, noi trebuie să le verificăm și am simplificat lucrurile, deci dacă nu sunt inteligibile, atunci nu solicităm uh, o verificare uh, în amonte. Apoi, uh, mai spun că în trecut toate entitățile trebuiau să furnizeze informații în legătură cu capacitatea de operare și de finanțare. Am eliminat și asta în cazul în care verificarea nu are loc, de exemplu pentru persoanele fizice care primesc susținere directă. And um, we will move to a concrete... Acum trecem la un exemplu concret de mm, modificări legate de contribuții de natură când e vorba de munca voluntară, dar voi ajunge la asta imediat. Deci, în ce privește simplificarea în uh, stadiul solicitării, asta uh, e de spus, dar nu e vorba de faptul că ele intervine așa într-un vici. Într-un cazul general al uh, Comisiei, uh, Mm, în așa numita e-guvernare, guvernarea electronică și atribuirea electronică a granturilor. Uh, e un sistem electronic bazat pe exemplul H2020, care a fost unul de succes și uh, ne orientăm uh, ferm spre armonizarea procedurilor pentru noua generație de programe de uh, cheltuire a banilor. Sunt, după cum vedeți, propuneri care ar trebui văzute și în cadrul mai larg al acestei simplificări, armonizarea procedurilor și al guvernării electronice. Acum trec la um, etapa plăților. Ce am simplificat acolo? Bine, e mai ales utilizarea, uh, după cum spuneam, a opțiunii simplificate în materie de costuri și e vorba de sume forfetare, costuri unitare și rate forfetare. De ce considerăm că e important să utilizăm mai mult uh, aceste opțiuni simplificate în materie de costuri? Pentru că putem să ne concentrăm asupra rezultatelor, uh, reducem povara administrativă și uh, avem mai multă flexibilitate. E o schimbare fundamentală, chiar culturală pentru noi și și există acum o regulă conform care fiecare, fiecare donator de credite va trebui să vadă dacă se poate uh, concentra pe rezultate și utilizează uh, opțiunea simplificată sau nu poate face acest lucru, atunci trebuie să explice de ce. Deci se aplică principiul uh, aplică regula sau dacă nu, explică de ce nu. Dacă e să intrăm în detalii, mm, astăzi ce se, ce se întâmplă astăzi și ce va fi mâine. Astăzi avem o abordare input și output. Deci e vorba de uh, sumele și rezultatele. Putem uh, vedea uh, costurile cu personalul, uh, dacă e vorba de formarea pentru tineri antreprenori, dar uh, pe viitor vom uh, prioritiza rezultatele. Asta ce înseamnă, cu exemplul meu de formarea tinerilor antreprenori, că vom lega sumele uh, forfetare de costul total al formării și uh, vom vedea uh, câți oameni au fost formați. Deci se schimbă abordarea, ne concentrăm pe rezultate și avem uh, o uh, sumă forfetară unică pentru toată acțiunea. Alte simplificări interne, astăzi uh, colegiul de comisar, întregul colegiu trebuie să autorizeze și asta pe toate nevoile de două luni. Pe viitor, o donatorul de credit o va face și se va face în două săptămâni și nu în două luni. Alte simplificări, am avut o problemă cu uh, opțiunile simplificate în materie de costuri când s-a propus să fie utilizat într-un nou domeniu unde n-am, nu dispuneam de date statistice, <clears throat> de aceea nu putea fi aplicat sistemul, însă în viitor, în asemenea cazuri când nu există date istorice, noi propunem să utilizăm uh, uh Consiliul sau judecata unui expert. Uh, Asta ne va permite ca în continuare să putem aplica eh, opțiunile simplificate în materie de costuri și în asemenea cazuri. Alte eh, elemente de simplificare și e vorba de ceva foarte important, e vorba de sfera de aplicare a opțiunilor simplificate în materie de costuri. Astăzi se aplică doar pentru un anumit program. Eh, pe viitor noi propunem să se aplice pentru tipuri de acțiuni în toate programele. E o simplificare foarte importantă pentru beneficiari. De exemplu, astăzi uh, un cost unitar uh, care se referă la participanții la uh, un proiect se aplică doar la un anumit program. Pe viitor noi propunem că toate costurile cu călătoria participanților să se aplice la toate programele. E, cred, o simplificare foarte importantă pe care putem să o prezentăm beneficiarilor acum să examinăm uh, ce alte forme de contribuții, de platurile care le-am pro, le propus, noi, noile contribuții simplificate. Uh, despre ce e vorba? E vorba de moduri de a uh, face plățile care nu sunt bazate pe costuri, ci sunt bazate pe rezultate. <clears throat> Așadar, se va face plata atunci când se va obține un rezultat concret și nu întotdeauna, știm că nu întotdeauna e posibil acest lucru, e posibil doar pentru anumite tipuri de acțiuni. Aici aș putea să vă ofer două exemple. În primul rând, un exemplu privitor la o acțiune care creează stimulente, nu compensează beneficiarii neapărat. De exemplu, nu acord doar un grant unui producător pentru a produce un anume produs, de exemplu vin, ci legăm grantul de faptul că se produce vinul într-un mod durabil și regenerabil. Deci ne concentrăm pe rezultate și putem să combinăm astfel uh, două obiective politice. Deci buna utilizare a costurilor europene și uh, utilizarea energiilor regenerabile. Și un alt exemplu de plăți care nu este legat de rezultat, de uh, costuri e uh, îndeplinirea unor condiții stabilite de legiuitor. Așa se întâmplă la Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, uh, Hmm. Deci, nu uh, vrem să știm neapărat care a fost costul exact al asistenței acordate refugiaților, ci ne satisface faptul că am ajutat un refugiat și există o sumă fixă uh, stabilită prin lege pentru așa ceva. Alt element important poate mai degrabă are valoare simbolică, dar oricum e important uh, pentru comunicarea cu cetățenii și anume că vrem să implicăm cetățenii <clears throat> în punerea în aplicare a bugetului european la toate nivelurile, direct, indirect, uh, gestionare comună, partajată, Astfel am putea ține cont de opinia cetățenilor, să vedem ce își doresc ei exact pe ce să fie cheltuiți bani europeni pentru anumită infrastructură, dacă doresc, de exemplu, să fie construită o grădiniță sau un nou parc. Deci trebuie să ținem cont de părerea oamenilor. E foarte important uh, pentru cetățeni și ce propunem noi în domeniul voluntariatului, muncii voluntare. Știți că uh, ONG-urile s-au tot uh, plâns ani de zile că mm, munca voluntară nu este încadrată foarte precis și noi propunem să procedăm în modul următor, ca să putem ține cont de ea. Nu vom penaliza un ONG pentru că utilizează munca voluntară, dar pe de altă parte munca voluntară nu va fi niciodată despăgubită sau compensată și propunem să aplicăm asta un exemplu concret, cred că e mai ușor dacă vă dau exemple. De exemplu, exemplu unui ONG uh, activ în acțiuni de antidiscriminare. Avem costuri de, să zicem, 100 de euro, din 100 avem 50 uh, acoperi de muncă voluntară și avem 30 cu staff plătit și 20 pentru echipament, rată de finanțare de 80%. Deci, astăzi, beneficiarul ar primi 40 de euro. Pe viitor, noi propunem să primească până la 80 de euro, dar pentru că au cheltuit doar 50 de euro, ar primi doar 50. Deci, facem, uh, aplicăm un plafon al finanțării acestei acțiuni până la, la uh, cheltuielile reale suportate de beneficiari. Deci, în acest caz, înseamnă că și acoperă toate cheltuielile suportate în mod real, dar sigur că nu sunt uh, rambursați pentru munca voluntară, dar măcar nu mai discriminăm ONG-urile care utilizează munca voluntarilor în acest fel și este o măsură salutată de societatea civilă. Uh, ce privește uh, eliminarea principiului uh, de non-profit, e important să revenim asupra acestei chestiuni pentru că a stârnit multe întrebări, există și limite aici. Uh, în primul rând e vorba de faptul că niciodată nu plătim mai mult decât costurile eligibile, asta e clar. Și niciodată nu vom permite cumularea fondurilor europene motivul pe care considerăm că nu e o mare problemă e că astăzi, oricum, veniturile, proiecturile care generează venit nu mai sunt finanțate prin granturi, ci au fost transferate la instrumentele financiare. Deci, din ce în ce mai mult, încercăm să limităm aceste granturi la zonele unde nu se generează profit și unde singurul mod posibil de a finanța și de a susține o acțiune e prin acordarea uh, granturilor. Acolo unde se generează venituri nu avem finanțare și uh, bugetul uh, nostru e limitat și atunci trebuie utilizate cu parcimonie. Să știți că există Uh, întrebări în legătură cu impactul. Iată, astăzi uh, trebuie să facem, întreprindem multe măsuri ca să vedem că nu, să, nu există principiul de non-profit în uh, chestiunea granturilor. Trebuie să aplicăm ratele de cofinanțare, să vedem costurile eligibile, să limităm volumul total al grantului și oricum să vedem uh, Uh, chitanțele, să vedem uh, dacă este un surplus, să vedem care rata profitului și să și o, uh, o scădem și apoi avem suma finală. E un proces foarte greu și stufos și în viitor ne propunem să eliminăm partea finală, să ne oprim la punctul 3 acolo, cum se vede în imagine, asta ar putea avea un impact și asupra sumelor care nu sunt cheltuite. Avem un exemplu uh, concret și vă rugăm să priviți uh, slide-ul. Știu că nu se vede foarte bine, dar uh, aici, în, această, în acest exemplu putem vedea că avem o sumă puțin, uh, puțin superioară de finanțare europeană, dar nu e uh, așa de însemnată însă uh, ușurăm foarte mult viața uh, beneficiarului și a administrației europene. Cred că nu va stârni probleme, nu va avea impact asupra bugetului, uh, aproape deloc și apoi proiectele care generează venituri, oricum au fost trecute la instrumentele financiare. Un alt element cheie al propunerii noastre pentru beneficiari e procedura sau principiul auditului unic. <clears throat> Ideea ar fi să ne bazăm evaluările făcute de alte entități și să încercăm să uh, armonizăm toate felurile de raportare cu alți donatori. Asta este foarte important pentru organizațiile internaționale. Ați vizitat uh, țări terțe unde ONG-urile vi s-au plâns uh, pentru că trebuie să se confrunte cu multă birocrație în ce privește fondurile europene, de aceea am propus să armonizăm raportarea noastră cu ceilalți donatori și să ne bazăm pe un o singur, singură evaluare, evaluare și un singur audit. Să facem, poate, în cadrul uh, acordelor cadru pe care le avem cu toți partenerii noștri major, uh, majori, cum ar fi Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional. Un exemplu concret, în ziua de astăzi, într-un caz în care noi delegăm uh, fondul fondurile unei organizații internaționale care e activă la fața locului, acea organizație internațională uh, de bani unui ONG pentru a pune în aplicare un proiect și ce se întâmplă? Avem un număr de uh, sisteme paralele de audit pentru aceeași acțiune. Deci un audit din partea UE, uh, din partea unei organizații internaționale, de la alți uh, donatori, de la auditori externi, de la Curtea de Conturi și uh, nu e un caz teoretic, sunt, e vorba de cinci audituri care verifică aceeași acțiune. Ce propunem noi pe viitor e o schemă mai simplă. Deci să existe acea valabilitate transversală a auditurilor. Că în mod normal ă, sunt standarde acceptate internațional și acoperă și utilizarea fondurilor europene și atunci vedem și dacă aceste, în acest fel vedem și dacă fondurile sunt bine utilizate. Sigur, dacă există indicații că nu sunt utilizate bine fondurile sau sunt dubii în legătură cu cheltuirea, cheltuirea banilor, atunci, sigur, vom face din nou auditul, deci nu abandonăm activitatea noastră de audit, ci e vorba de posibilitatea de a utiliza alte audituri dacă au fost uh, bine uh, duse la capăt. Bun. Cred că, domnule președinte, mă opresc aici cu prima parte a prezentării, apoi ne vom referi la instrumentele financiare. Vă mulțumesc. Merci, merci pour cette présentation. Președintele, mulțumesc pentru prezentare, a fost foarte clar și ne-am dat seama că, într-adevăr, dacă uh, vom adopta propunerea de modificare a regulamentului, se va produce o îmbunătățire uh, însemnată, se va reduce birocrația, Aș sugera acum ca primii care iau cuvântul să fie raportori, doamna Gresle. Mulțumesc foarte mult. Doresc să vă spun că aici s-a depus un efort considerabil. Avem de-a face cu o modificare a regulamentului bugetar, o modificare completă, complexă, cea mai complexă pe care am, la care am asistat de când sunt în această instituție din 2005. Um, ne confruntăm cu presiunea timpului, am făcut modificări considerabile, însă um, nu avem suficient timp la dispoziție încă de la început. Nu e în regulă și doresc să vă spun că uh, îmi rezerv posibilitatea de a frâna dacă va fi nevoie, mai ales având în vedere dificultățile care ar putea uh, surveni, avem de-a face cu un proiect de text de 780 de pagini. Le-am parcurs uh, de Crăciun și de Anul Nou și m-am enervat cumplit pentru că uh, Uh, dispozițiile de punere în aplicare până acum și regulamentul uh, bugetar se contopesc din motive juridice pentru că normele de aplicare includ detalii uh, referințe la personal care au de-a face cu bugetul și care depășesc de fapt îndrumările și care interpretează legislația. Aceasta a fost de fapt problema iar aici uh, nu am preluat doar normele de aplicare, cele mai importante pentru a remedia acele lacune uh, juridice, ci am și lăsat pe aici, pe acolo, deoparte um, paragrafe aliniate, altele chiar au fost deplasate, au fost remodelate, iar imaginea care rezultă uh, referitoare la buget este cu totul alta modificările principale nu arată că avem vechile texte, ci am uh, realcătuit practic vechile texte, avem noi texte, dacă îmi permiteți, um, ci um, uh, sponsorizarea, întrebarea dacă dorim sau nu ca aceasta să fie permisă. Am făcut modificări uh, considerabile. Multe din textele vechi nu uh, mai pot fi găsite, apar texte din senin, fără nicio justificare de ce se prezintă acest nou text. Trebuie să vă spun sincer că e un puzzle imens și am încercat în măsura posibilului să punem toate piesele la un loc, să le desfacem, să le reorganizăm și uh, am făcut eforturi să existe un singur set de norme, pentru că contradicțiile pun o problemă tuturora, mai ales Comisiei. Nu am ajuns însă la această inițiativă de un set comun de norme. Am uh, constatat, din păcate, că dintr-o dată texte din normele de aplicare au dispărut și apar noile orientări, iar aceste orientări nu sunt disponibile. Cu alte cuvinte, nu avem decât o mică perspectiva asupra inițiativelor planificate, iar cu asta nu sunt de acord. Orientările uh, sunt redactate pentru fiecare instituție, în mod special, pentru că nu au un caracter juridic obligatoriu. Dacă vrem cu adevărat o simplificare pentru toate instituțiile, pentru cele 10 instituții, nu doar pentru comisie, de pildă, atunci trebuie să insistăm asupra clarității. Nu trebuie să permitem ca fiecare după aceea să-și scrie propriile norme fără indicații clare. În primul rând, acest set de norme unice trebuie să fie uh, să includă indicații clare valabile pentru toată lumea. Acest, um, um, acest set unic de norme e o poveste destul de lungă și de complicată. Avem după aceea normele sectoriale. Nici aici nu am reușit să integrăm uh, cât se poate de curat aceste norme în buget, doar o parte din ele au fost integrate. Ne vor uh, pune probleme și în viitor, sunt convinsă, iată de ce doream să vă atrag atenția că aici trebuie, ar trebui să consistăm, să continuăm și vom avea nevoie de timp. Deja uh, am purtat cel puțin 5 ani o dezbatere Înțeleg unde sunt limitele la comisie, însă se pare că am parcurs drumul doar pe jumătate. Definițiile care există sunt incomplete, vorbim de alte documente ale comisiei în parte. Am vorbit de efectul de pârghie, efectul de multiplicator, răspundere, rezultate, definițiile sunt incomplete și mi se pare păcat că orientarea aceasta spre rezultate pe care o urmăream bugetul pentru rezultate um, a fost atins doar într-o mică parte. Orientarea înspre rezultate nu este menținută, este menționată, dar în elemente, în părți esențiale, nu este amintită. Am încercat într-adevăr ca orientarea spre rezultate să se regăsească și să se vadă foarte clar ce înseamnă rezultate, cum se măsoară rezultatele. Încercăm să menținem așadar acest element, vom veni cu amendamente formulate în consecință, iar în ceea ce privește uh, competențele Parlamentului, o poveste importantă pentru noi, raportările. Aici Comisia uh, și-a oferit mai multe drepturi și încearcă să uh, Uh, exercite presiuni pentru a obține anumite avantaje. Doream doar să vă că, de pildă în ceea ce privește politica imobiliară, există posibilitatea ca mijloace, toate um, creditele prevăzute pentru proiecte imobiliare să fie raportate. Întotdeauna am fost de acord ca cel puțin principiile bugetare să nu fie, să nu li se aducă atingere și aici regulamentul bugetar ridică mai multe întrebări ca până acum. S-a uh, acordat o împuternicire generală pentru fondurile fiduciare și în interiorul Uniunii Europene. Mi se pare discutabil dacă vrem cu adevărat acest lucru. Fondul fiduciar înseamnă că nu mai putem urmări pe uh, deplin executarea mijloacelor. Uh, la Comisia de Control Bugetar nu avem experiențe favorabile în acest sens și doream să vă spun că avem nevoie și de reacție din partea dumneavoastră, să vedem ce atitudine trebuie să luăm, iar totul, bineînțeles, trebuie să fie sprijinit de principiul um, unui buget unitar. Iar auditul, auditul unic, sunt de acord, acolo unde, este un, unde Uniunea Europeană este principalul um, principala entitate care acordă uh, aceste mijloace. La raportare, de pildă, se spune că raportarea pentru Uniune ar trebui să fie completată de cerințele de raportare ale altor organizații am cedat pur și simplu fără să știm de fapt ce, la ce anume se referă cerințele de raportare pentru alte organizații. Aici trebuie să cerem o clarificare. Sponsorizarea din partea corporațiilor, aici mai trebuie să insistăm. Un punct asupra care doresc să vă atrag atenția, vedem că ceea ce se planifică în management indirect sau acordurile la nivelul serviciilor, prin, acest, prin această propunere de buget văd că intrăm într-o nouă etapă de externalizare. Se face așadar, se introduce o nouă etapă de externalizare fără să ne dăm seama. Și trebuie să ne gândim dacă vrem ca Comisia să preia tot mai mult rolul unui Consiliu de Supraveghere sau vrem ca noi să fim cei care uh, fac acest efort în ceea ce privește managementul indirect și acordurile la nivel de serviciu. Am și eu întrebările mele. Acordurile la nivel de serviciu au fost cât se poate de deschise. Direcțiile generale ale comisiilor ar trebui să încheie cu instituțiile europene sau cu agențiile europene acorduri la nivelul de servicii, cu alte cuvinte, fără a implica colegiul comisarilor. Trebuie să vă spun că eu personal nu sunt pentru pentru că atunci când comisia decide că nu va mai face anumite lucruri și uh, aici aș dori să primesc o decizie din partea Consiliului Comisarilor, nu din partea unui oarecare director general care să spună pur și simplu nu mai am nevoie de personal, uh, renunț la rubrica bugetară aferentă. Ar trebui să ne întrebăm dacă ar trebui să-i lăsăm administrației Uniunii Europene atât de multă marjă de manevră încât după aceea ajungem să nu mai știm ce se întâmplă de fapt. În ceea ce privește achizițiile, am încercat să atrag atenția Comisiei pentru uh, piața internă, pentru că am nevoie de expertiză, însă nu au vrut să vină cu uh, vreun avis, lucru care mi se pare păcat, pentru că poate am fi putut profita de pe urma contribuției specifice a colegilor. Există multe dispoziții care au fost pur și simplu uh, aruncate într-o anexă, iar aici trebuie să așteptăm să vedem cum putem gestiona totul. În ceea ce privește opțiunile de cost, până acum opțiunile, de cost, opțiunile simplificate de cost au fost uh, direcționate înspre beneficiari, pentru că aceștia uh, au putut gestiona mai bine costurile reale. Doream să vă mai atrag atenția că există anumite contradicții în text. De pildă, ordonatorul de plăți, cel care semnează cu adevărat plata, este lui îi se acordă răspunderea de plină pentru a spune în același timp că persoana respectivă dispune de toate libertățile uh, pentru a oferi condiții simplificate pentru beneficiari, nu va funcționa atâta timp cât totul uh, cade pe umerii ordonatorului de plăți. Cred că psihologic este clar că fiecare ordonator de plăți încearcă să își apere spatele, așa s-a întâmplat până acum, și, prin urmare, am îndoielile mele că acest punct de simplificări prevăzute, așa cum sunt prevăzute ele, că va funcționa într-adevăr. Nu doream să vin cu atât de multe amendamente. Însă am trecut totul prin, uh, în revistă și am văzut că trebuie să insistăm. Uh, vă mărturisesc că sunt pentru simplificare. Am constatat de asemenea însă că multe lucruri s-au eliminat uh, pur și simplu din condei, lucruri care au o poveste, există o justificare de ce anumite elemente se regăsesc, unde se regăsesc pe mine și pe colegul Ashworth ne mai așteaptă încă destul de multă muncă. Am discutat 20 de articole cu comisia, a durat două ore și jumătate și nu cred că uh, în cazul celor 220 de amendamente, care practic au fost toate modificate, nu cred, având în vedere timpul la dispoziție, că vom reuși să le trecem pe toate în revistă. Aștept cu mare interes să văd cum va evolua, va evolua dezbaterea la Consiliu. Trebuie însă să discutăm totul uh, cu atenție pentru că competențele Comisiei pentru Buget uh, sunt în joc. Primul meu aviz e unul, să spun așa, amestecat, împărțit. Cred că putem în continuare să facem mai multe, însă nu cred că tot ce se prezintă uh, sub uh, vălul simplificării poate fi preluat și introdus în text. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, doamne Retle, văd că v-ați petrecut uh, foarte frumos vacanța de Crăciun și anul nou. Mulțumim pentru explicații care ne permit să ne întoarcem la realitate și uh, respect experiența noastră. Domnul Ashworth, acum. Um, I'll comment on some of the points which were raised in this first part. Da. La această primă parte a raportului, însă înainte aceasta mai sunt trei comentarii pe care aș vrea să le fac. În primul rând, legat de simplificare. O salut, sunt absolut de acord cu comentariile pe care le-a făcut doamna Gresle, cu raportor, și uh, eu, de altfel, am fost uh, raportor în mandatul anterior asupra simplificării. Asta m-a convins că simplificarea este absolut esențială pentru beneficiar. Accesul la fonduri este mai rapid, mai eficace și este esențial pentru clarificare din punctul de vedere al administrației și mai mult s-a demonstrat că reduce rata erorii, ceea ce este interesant pentru toți. Și am admirat uh, uh comentariul făcut legat de schimbarea de cultură Uh, care merge mână în mână cu procesul de simplificare. Un al doilea comentariu. E vorba de uh, politicile văzute în ultimii ani și anume bugetizare în funcție de performanță. Aici există două probleme. În primul rând, sunt absolut de acord că bugetizarea în funcție de performanță este absolut esențială pentru a utiliza mai bine resurse mai limitate. E clar că există o problemă aici cu uh, definirea corectă a acestui uh, concept pe care nu toată lumea îl înțelege. Însă, după aceea, problema este că există un conflict între bugetizarea în funcție de performanțe și indicatorii săi și procesul de simplificare a procedurii bugetare. Cred că trebuie să dezbatem mai mult această temă pentru a înțelege cu claritate ce ne dorim să obținem din punctul de vedere al bugetizării în funcție de performanță și cum o punem în paralel cu procesul de simplificare. Asta nu înseamnă că nu aș susține vreunul din ele. Sunt absolut de acord cu ambele, dar cred că subestimăm aici nivelul de dificultate a acestui proces. Și un ultim comentariu alături de uh, doamna Gresle, care vorbea despre complexitatea acestui proces. Trebuie să recunosc că eu de Crăciun n-am citit uh, raportul, dar este într-adevăr foarte complex, tocmai pentru că vedem aici că participă mai multe comisii și asta ne arată că mai avem multe de făcut pentru a-l termina la timp. Trecem acum la prezentare. În primul rând vreau să mulțumesc lui Oliver Olbrecht și colegilor săi pentru cooperarea pe care am avut-o. În această primă parte a mai existat uh, un element la care aș vrea să revin. În primul rând, principiul non-profitului. Comisia poate ne poate explica justificarea acestui principiu, pentru că unii colegi uh, își vor pune semne de întrebare și avem nevoie de clarificări. La chestiunea schemei auditului unic. În general îl susțin, însă aceasta prezintă o serie de chestiuni uh, și, în primul rând, trebuie să verificăm dacă există o echivalență în regulament, pentru că este important. Problema plăților în funcție de rezultate, de asemenea, o susțin, dar și aici există limite. Și aș menționa aici și timpul redus uh, pentru autorizare și opțiunea simplificată. În raport se vorbea de utilizarea experților. Cred că trebuie să înțelegem mai bine ce înseamnă un expert aici și pe ce își bazează evaluările. Un ultim comentariu din această primă parte, la uh, diapozitivul 2, a care se vorbea la uh, persoane fizice, natural persons. Vreau să vă întreb ce înseamnă asta mai precis. Mulțumesc, domnule Ashworth. Și acum, doamna Suline. Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut această propunere a Comisiei, care ne permite o mai mare flexibilitate în gestionarea bugetului și o mai mare simplificare pentru beneficiarii fondurilor europene. Actualul CFM prezenta mai multe probleme pentru beneficiari. În urmă cu patru ani, când am uh, acordat acest CFM, nu aveam probleme pe cum uh, migrația și așa mai departe. Aceștia uh, se refereau doar la din uh, cei care se aflau pe teritoriul nostru. În plus, au apărut alte probleme, precum șomajul pentru cetățeni. 45% din europeni consideră că principala problemă a UE la momentul acesta ar fi migrația, iar pe al doilea loc se află terorismul pentru aproximativ 30% din cetățenii europeni, în conformitate cu datele Eurobarometrului. Trebuie să reacționăm rapid și aceasta îi va face pe cetățeni să aibă mai multă încredere în UE. După cum știm, nivelul de credibilitate al UE este în scădere și aceasta a însemnat un plus pentru populiști. În Slovenia spunem că cel care dă rapid dă de două ori și acest lucru este posibil doar dacă dai dovadă de flexibilitate în gestiunea bugetară. De aceea cred că simplificarea regulilor pentru uh, fondurile europene, este o propunere foarte bună. De câte ori mă întâlnesc cu alegătorii mei, ei mă întreabă de ce procedurile sunt atât de complexe pentru a accesa fondurile europene. Unii chiar vin cu teorii conspiraționiste pentru a-și explica acest fapt. Procedurile sunt atât de complexe încât, până la urmă, pur și simplu nu se pot accesa fondurile pentru că Uniunea Europeană, zic ei, nu, nu vrea să existe acest acces. Iată de ce simplificarea este importantă, cu toții suntem de acord, dar trebuie să fim foarte atenți pentru ca aceasta să ducă și la transparență și eficiență, așa cum au spus raportorii. Anul trecut s-a ajuns la un acord între cele trei instituții pentru o mai bună legiferare. Sunt de acord. Nu ne dorim uh, poveri administrative suplimentare, dorim o legislație practică și ușor de implementat. Eu cred că propunerea aceasta este un pas bun înainte, pentru că vorbim uh, de simplificare și armonizare. Totuși, mai avem multe de făcut dacă dorim să avem o gestiune bazată pe rezultate. Acum, dacă ajungem la tema auditului unic sau auditului făcut de alte instituții externe, vreau să vă întreb cum ne putem uh, asigura că auditurile realizate de alte organizații internaționale sunt la standarde înalte și că și-ar uh, atinge obiectivul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sarvama. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru acest, uh, această propunere atât de ambițioasă. Sunt de acord cu doamna Gresle, cu doamna raportor atunci când spune că ceea ce facem trebuie să se bazeze pe rezultate și că, practic, aici trebuie să abordăm uh, miezul problemei, pentru că altfel nu facem nimic. Și cred că această muncă colosală, uh, dacă nu abordează această problemă sau o face doar în mod superficial și încercăm să-i punem în mod superficial această etichetă de bazat pe rezultate, uh, Uh, și pe performanță, deci dacă nu merge până la capăt, cred că va complica și mai mult lucrurile. Și un alt element pe care vreau să-l reamintesc uh, Comisiei. Parlamentul în 2015 a adoptat cu o mare majoritate la plenară ideea de a extinde a, această orientare în funcție de performanță și la controlele făcute, deci nu doar de partea cealaltă. Deci, pentru a fi utilizată și la nivelul controlului. Înțeleg că asta poate fi foarte dificil, de exemplu, dacă vorbim de agricultură, nu cred că putem uh, măsura în mod cantitativ rezultatul uh, bunurilor care ajung pe piață de către fermieri. Dar mi-aș dori ca această idee, care a fost susținută cu o largă majoritate aici la Parlamentul European, să fie aplicată măcar în acele state membre unde există sisteme care funcționează în acest sens și să se țină cont de această idee și la nivelul controalelor. Cum se fac acestea? Mi se pare o chestiune esențială. În rest, n-aș avea decât uh, un comentariu de făcut pentru uh, raportor și uh, coraportor. Forța să fie cu voi. Da, mulțumesc. Uh, mesaj uh, receptat. Domnul Pirinski. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint. Mă voi referi doar la acele chestiuni care, din punctul meu de vedere, sunt prioritare. În primul rând, un element pe care l-a menționat și doamna Gresle din memorandumul de înțelegere. Prevederile regulilor de aplicare sunt trecute în regulamentul financiar și elemente mai puțin importante vor fi integrate dacă e nevoie, analizând fiecare caz în parte, în regulile interne ale comisiei sau într-un ghid publicat de comisie. Iată ce se spune. E de neînțeles, practic, după aceea, cine hotărăște ce e cheie sau ce nu e, ce element cheie, ce nu e element cheie, ce trece în regulile interne sau nu. E un început foarte confuz în al doilea rând, înlăturarea principiului uh, non-profit. Nu vreau să citez aici și să repet toate problemele care au fost deja menționate, dar în uh, prezentarea dumneavoastră ați uh, eliminat etapa a patra și a cincea, și anume definirea recipienților doar unii dintre ei sunt relevanți și, de asemenea, o verificare în funcție de costurile eligibile, deci profitul. Deci cum puteți elimina principiul non-profit dacă nu știți dacă există un profit sau nu? Mi se pare de-a dreptul ridicol. În al treilea rând, conceptul acesta al regulii unice pentru a facilita uh, combinarea între instrumente financiare și granturi. Pentru a avea granturi complementare instrumentelor financiare dacă sunt combinate într-o acțiune unică. Dacă regulile financiare uh, sunt actualizate în funcție de granturi, mi se pare ok, dar trebuie să vedem înspre unde ne îndreptăm. Uh, din ce în ce mai multe instrumente financiare și mai puține granturi, așa cum ați indicat dumneavoastră, ca tendință generală, sau Dar asta nu înseamnă oricum că dacă comisia crede că se va întâmpla așa, chiar se va și întâmpla în realitate. Există și problema acestor fonduri financiare, acestor trust funds. Este un domeniu nou care se deschide aici, al felului în care resursele sunt uh, direcționate de către UE și ele pot fi puse sub semnul întrebării. Ați vorbit deja de acțiunea internă și externă, diferența între ele dispare, de asemenea se vorbește de fonduri fiduciare care pot fi prevăzute și pentru acțiunea internă, în anexe se arată că poate fi utilizată și în scopul energiei, o politică principală care nu poate fi trecută într-un fond fiduciar cu reguli proprii, cu un cont bancar fără niciun fel de supraveghere, așa cum se află la ora actuală și cu nicio intervenție a Parlamentului, nicio intervenție sau control din partea uh, Comisiei de Control Bugetar, de asemenea. Un alt element de neînțeles este despre ce vorbește comisia aici, despre implementare sau despre management. Dumneavoastră, în prezentare, ați vorbit <coughs> despre management, însă în textul prezentat acest cuvânt este pur și simplu evitat. În regulament aveți o definiție a mai multor tipuri de implementare, indirectă sau partajată, dar ele uh, sunt numite management direct, partajat sau indirect. În noul text vorbiți uh, despre altceva și, practic, comisia pare că dă înapoi față de responsabilitatea sa de execuție bugetară, de implementarea bugetului. se vorbește de uh, implementarea acestor fonduri la nivelul Uniunii Europene, din afară, și avem impresia că, într-un fel, dăm înapoi în fața acestei responsabilități a Comisiei prin acest uh, management uh, indirect sau partajat al fondurilor. Și pentru a completa această muncă colosală și ambițioasă, eu cred că e nevoie de uh, răspunsuri și întrebări la fel de clare, așa cum s-a arătat aici. Și uh, răspunsurile pe care le-am primit până acum sunt uh, complet inadecvate. Așa că sunt de acord cu domnul Sarvama, care arată că am putea crea aici uh, un adevărat monstru și nu să facilităm lucrurile. Mulțumesc. Domnul Olbricht, ultima intervenție. Da, mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii. În primul rând, am impresia că primele temeri pe care le avem acum, că Parlamentul așteaptă practic negocierile pentru Brexit, uh, și nimic altceva. Pe de altă parte, am senzația acum că se zice că totul trebuie să se desfășoare foarte rapid. Deci, indiferent ce se va întâmpla cu negocierile cu Brexitul, ceea ce uh, cred că nu e adevărat, pentru că negocierile ar putea influența multe alte procese. Oricum, avem multe de făcut și asta trebuie să se facă înainte de noul CFM, pentru că noul CFM trebuie să se facă pe baza unui cadru stabil. În al doilea rând, dacă pentru doamna Gresle este foarte dificil acest proces, atunci pentru noi restul ce să mai zic. Și cred că forța nu e suficientă aici pentru a rezolva problemele. Da, engleza mea nu este prea bună pentru că n-am înțeles acest concept de natural person în, uh, în prezentare. Deci m-am bucurat când l-am auzit pe domnul Ashford că nici el n-a înțeles. Poate că e o altă problemă aici care trebuie lămurită. Acum, foarte uh, serios. Cred că avem aici un adevărat mix de elemente, unele dintre ele de natură tehnică, care pot fi rezolvate într-o dezbatere între noi, să vedem ce putem face. Alte elemente sunt chestiuni de politică foarte serioasă și s-a văzut cu claritate în prezentare. De exemplu, acest uh, management uh, partajat față de management uh, indirect și așa mai departe. Aici e o chestiune politică. În al doilea rând, problema fondurilor fiduciare. Discutăm despre sateliți. Vom avea această discuție a galaxiei de resurse după masă. Da, tocmai despre asta e vorba, că nu sunt separate între ele. Un alt element foarte interesant uh, este cum înțelegem noi această uh, gestiune bazată pe această bugetizare în funcție de performanțe, pentru că am vorbit mai mult de indicatori, nu de performanță. Avem și problema valorii adăugate europene. Cum putem face ca indicatorii să fie valabili și pentru valoarea europeană adăugată. E interesant pentru economiști. Despre ce e vorba aici? E vorba de o economie bazată pe indicator sau nu? Și avem, uh, de asemenea, EFSI, și celelalte fonduri. Dacă ascultăm Comisia, uh, practic nu înțelegem ce se întâmplă, pentru că diversi reprezentanți ai Comisiei ne vorbesc de lucruri contradictorii. Și asta este doar o politică. Alții spun nu, sunt politici separate, nu, nu sunt comune. Și asta nu mai e o chestiune de natură tehnică. Deci nu înseamnă neapărat că în EFSI introducem și fondurile structurale, ci conceptul în sine trebuie clarificat. Încotro ne îndreptăm, ce ne dorim. Nu vreau să pun uh, aici sub semnul întrebării ce a spus Comisia, dar, de exemplu, ieri la Comisia Reginii s-a spus că politica de coeziune nu are nimic de a face cu EFSI, dar este comple complementară. Putem face transferuri de bani? Da, dacă cineva dorește, se poate face un transfer de fonduri de la unul la celălalt și atunci de natură tehnică sau politică. Foarte pe scurt, totul, dezbaterea este foarte interesantă și sunt de acord cu dumneavoastră. Poate este pentru prima oară când ne gândim la o schimbare cu adevărat uh, uh și reală, nu doar artificială. Nu dorim să simplificăm doar ca să facem lucrurile și mai complicate, așa cum făceam în trecut. De data aceasta Atitudinea este una pozitivă, dar pentru asta e nevoie de o analiză, de o evaluare foarte aprofundată și o decizie politică la nivelul Parlamentului. Ce ne dorim, în primul rând, și după aceea cum. Pentru că dacă amestecăm părțile tehnice cu cele politice, nu vom reuși să facem nimic. Mulțumesc. Alors, dernier intervenant, M. Acum, uh, ca ultima intervenție, domnul Tarant. Mulțumesc. Aș sugera și un răspuns uh, la întrebarea domnului Olbrich, anume unde ne îndreptăm cu toate acestea, încotro ne îndreptăm aici. Uh, aș bănui eu că e direcția uh, în care Comisia Europeană vrea să reducă controlele și să limiteze puterea legislativă a Parlamentului. ceea ce ar conveni uh, oricărei birocrații, dar e complet greșit din punctul de vedere al oricărui parlamentar și fac apel uh, la colegi să obiectăm uh, față de asemenea tendințe care ar putea exista în propunere. Monsieur Ali. Domnul Ali Nejmi. Dragi colegi și colegi, cred că ne aflăm într-un document extrem de complex și avem norocul că doamna Gresle este raportoarea, pentru că dânsa știe despre ce e vorba. Foarte concret, ieri, după amiază, a primit 250 de pagini și este imposibil să pretindem că le-am citit pe toate. Bineînțeles, cu toții dorim în principiu o simplificare a regulilor, însă este în primul și în primul rând o chestiune politică. Firește, trebuie să trecem de la politică la pragmatism. Mai, puțin, mai puține reguli înseamnă mai puține greșeli. În același timp însă nu trebuie să permitem ca fiecare să interpreteze regulile după bunul plac în uh, prezentarea pe care am ascultat-o astăzi. Și se pare că rezultă impresia că Comisia plasează, deplasează răspunderea pe statele membre. De pildă, cea de-a patra imagine, cel de-al patrulea slide, Răspunderea pentru controlul financiar revine statelor membre. Ce se întâmplă însă când legislația națională este mult prea restrictivă? Atunci întregul sistem rămâne închis, pentru că în cele din urmă cei care folosesc aceste mijloace sunt statele membre, iar statele membre au nevoie de mesaje politice clare că se vor face schimbări în locul uh, deplasării răspunderii, pur și simplu. Comisia așadar pune răspunderea pe umerii statelor membre. Aceasta este impresia mea. Nu știu dacă cineva mă va contrazice, dar cred că este irealizabil. În cel de-al 10-lea diapozitiv din prezentare apare un element pe care nu l-am înțeles – și anume cine apreciază dacă experții sunt fiabili, experții care vor decide ă, în ceea ce privește um, posibilitatea de a primi subvenții sau nu. Există, bineînțeles, și elemente pozitive în propunere, nu doresc să le abordez din constrângeri de timp. În cel de-al 13-lea diapozitiv, nu înțeleg foarte clar cum vom implica cetățenii. Îi facem coresponsabili sau le predăm o parte din răspundere? Cum se întâmplă în practică? Ce fel de consultări intră aici? E vorba de un referendum sau Există răspunderi, există așadar întrebări cheie care trebuie să primească un răspuns. Iar în cele din urmă, diapozitivul cu numărul 19, da, îmi place ideea de ansamblu, dar aici uh, ne lovim încă o dată de problema fiabilității aprecierilor Vorbim de aceste audituri unice și lista organizațiilor împuternicite care pot efectua acest audit. Pentru că aceste organizații trebuie să respecte aceleași reguli, reguli care sunt uh, valabile și în Uniunea Europeană. Ce abordare politică vom avea așadar față de gestionarea fondurilor în statele membre? Pe ce bază vom putea orienta aceste fonduri? Vă mulțumesc! Ah. Foarte bine, dar nu va fi deloc simplu de răspuns. În fine, de fapt, Uniunea Europeană e o instituție care distribuie bani și care și-ar dori să distribuie acești bani, având asigurarea că toate principiile sale fundamentale sunt respectate uh, cu strictețe, cu toate controlele indispensabile uh, ca să avem noi conștiința curată. Și atunci noi propunem tot felul de reguli, de norme, dar apoi uh, după aceea ne, ne mirăm că e nevoie de atâta timp pentru a lua o decizie. Uh, ne mirăm că cei care solicită fonduri europene sunt pur și simplu exasperați uh, de o reglementare atât de stufoasă și de neînțeles. E vorba de adevărate sedimente, straturi de uh, regulamente încă de la epoca, din epoca Comisiei lui Jacques Santer, uh, există această de spirit ca să ne blindăm, ca să fim uh, ireproșabili. Am căzut în capcana propriilor noastre contradicții. Deci trebuie să ne gândim uh, la viitor, dar trebuie să acceptăm și riscuri, deci să ne asumăm că uh, avem încredere în ce se va întâmpla, pentru că dacă nu, nu vom reuși să o scoatem la capăt. Cred, deci trebuie să spunem că va fi fantastic, va fi o aventură foarte frumoasă pe care o vom trăi împreună. Eu cred că noțiunea de persoană fizică, cel puțin din câte îmi dau eu seama, din calitatea mea de cetățean francez, e că există persoane fizice și persoane juridice. Persoana juridică, adică o asociație, o instituție, o colectivitate publică, societ- o societate. Cât, de, cât despre fondurile fiduciare, avem un atelier în această după-amiază și nu găsim bani de la buget și vrem să facem mai mult decât ne permite bugetul. De aceea intervin aceste fonduri. Dar trebuie să fim restrictiv cu ele, că nu mai avem control asupra banilor. Sunt în exterior. Comisia vrea să facă din ce în ce mai mult, dar la un moment dat oamenii politici trebuie să spună stop până aici. Pentru că dacă nu, nu mai știm ce se întâmplă. Bun, vom vedea și la atelier ce se va spune, dar uh, acestea fiind spuse, cred că am auzit uh, lucruri foarte importante cu idei noi pentru serviciile comisiei, mai ales domnul Brun, care trebuie aici să ne răspundă. Sigur, a venit cu cele mai bune intenții, ne-a spus că putem face progrese, dar după cum spunea și doamna Gresle, să nu cumva să creăm uh, noi straturi de birocrație. Acum, uh, vă rog, domnule reprezentant al Comisiei, să răspundeți, uh, dacă se poate succint, că mai avem o rundă, încă n-am epuizat toate diapozitivele, mai avem încă partea a doua prezentării. Răspund. Mulțumesc, domnule președinte, au fost făcute observații foarte bune. Într-adevăr, trebuie să avem o discuție în legătură cu simplificarea și controlele și care este echilibrul, acum, cu, care sunt limitele propunerii. Trebuie să ne reamintim că uh, avem un impact asupra managementului direct și indirect, nu asupra gestionării comune partajate, pentru că programele doar ce au început să fie puse în aplicare și n-am vrut să ne implicăm acolo. Am, ne-am referit la următoarea generație de programe, dar nu e intenția noastră de a interfera în gestionarea partajată, nu transferarea responsabilitatea statelor, eh, statelor membre. Dacă e vorba de transfera statelor adiționale, nu dorim să armonizăm legislația statelor membre, că nu avem niciun drept să o facem. Eh, acum, în ce privește schimbările sectoriale, raportarea a spus că trebuie să fim mai ambițioși. Aici legislația sectorială va fi revizuită în contextul viitorului cadru. Nu putem acum să schimbăm uh, legislația de bază. Nu facem decât să facem o aliniere la principalele propuneri de simplificare din regulamentul financiar. Acum, în ce privește sponsorizarea, noi nu propunem nimic extraordinar, ci uh, cele mai bune practici internaționale și din statele membre. Uh, avem uh, diverse condiții, regulamentul financiar, uh, nediscriminarea, proporționalitatea, tratamentul egal, transparența, să verificăm că nu există conflicte de interese, avem un registru al sponsorilor și cred că e, credem că e necesar și uh, nu va fi vorba de sponsorizări în cash, ci în natură. Sigur, suntem gata să discutăm toate acestea, însă e important să știm care e contextul exact. În ce privește imobilia, proprietatea imobiliară și clădirile, nu, nici aici nu venim cu propuneri de schimbări fundamentale, ci întrebăm doar, e normal să fie mai ușor pentru comisie să obțină un împrumut decât să utilizeze mm, produsul vânzărilor uh, clădirilor, când comisia își vinde una din clădiri, nu poate cere bani noi, dar poate cere un împrumut. Nu cred că e foarte logic dacă e să ne gândim la, un, la o gestionare financiară sănătoasă. Deci vrem să discutăm această chestiune cu Parlamentul și controlul uh, uh politicilor de vânzări este, va fi foarte strict, trebuie o autorizare prealabilă a Consiliului și a Parlamentului, deci aveți toate pârghile ca să puteți controla ce se face la nivelul Comisiei. În ce privește auditul unic, uh, Sigur că nu vine așa din senin, ci dintr-un context în care avem un, un pilon de valoare ex ante, unde se verifică în detaliu politicile și regulile aplicate de celelalte organizații, dar pur și simplu după aceste verificări am dat uh, concluzia că ne putem baza pe aceste organizații și doar apoi se poate aplica acest audit unic. Deci nu este din oficiu, nu. Trebuie să avem o evaluare în prealabil și care să aibă un rezultat pozitiv ce privește registrul de transparență, în partea a doua a prezentării mele, sper că vă voi uh, demonstra că uh, nu se reduc uh, controlele și nu se reduce raporta, raportarea. Poate să pară așa, dar nu este deloc așa. În ce privește punerea în aplicare, utilizăm acest termen pentru că așa spune tratatul. Comisia pune în aplicare bugetul, spune tratatul doar de aceea. Am vrut să utilizăm uh, termenul de gestionare delegată, care ar putea fi greșit interpretat de partenerii noștri, care s-ar putea simți într-o poziție inferioară față de noi. Nu. Noi punem în aplicare și asta cu un număr de parteneri uh, sau, cu, sau direct uh, noi înșine. Deci nu dăm niciun pas înapoi nu, Comisia își asumă răspunderea, la fel ca mm, până acum, uh, și vine toată lumea ca să capete descărcarea. În ce privește consultarea cetățenilor, o vom face prin consultări simple, nu vom face referendum. Consultarea cetățenilor. Vrem să știm ce preferă ei și apoi autoritățile responsabile, mă rog, statele membre sau Comisia, sau partenerii de punere în aplicare, în gestionare indirectă, ei trebuie să țină cont de părerea cetățenilor. În ce privește fondurile fiduciare și raportarea, voi uh, răspunde în partea a doua a prezentării mele, ca să nu vă răpesc din timp. Deci uh, trecem la partea a doua a prezentării, dar în ce privește mesajul general la raportare, că uneori e dificil de urmărit ce se întâmplă. Um, vom uh, veni la lectura împreună cu Consiliul, vom veni cu detalii și vedem exact care, ce spune fiecare prevedere și pot să vă spun că, mă rog, cele mai importante prevedere au fost incorporate, cele mai puțin importante rămân la nivelul uh, linilor directoare ale comisiei, dar va fi asta ca o anexă a regulilor interne, deci va fi ceva obligatoriu pentru comisie. Și vor fi acoperite toate cheltuielile cu personal și apoi se ne vom baza ca și instituțiile de audit să adopte reguli similare. Deci credem că echilibrul poate fi obținut, dar vom vedea capitol cu capitol, că numai așa putem uh, uh, răspunde concret și putem risipi uh, îngrijorarea raportoarei. Președintele. Bun. Deci trecem la partea a doua a expunerii dumneavoastră. Bun, deja s-au referit uh, unii europarlamentari la această chestiune și anume dorința de a dispune de o mai bună interoperabilitate a uh, diverselor instrumente de finanțare. Avem fondurile structurale, avem EFSI, uh, avem instrumentele financiare, fondurile structurale și nu întotdeauna e ușor de combinat toate aceste instrumente și trebuie să facilităm Uh, asta pentru că asta se așteaptă piața de la noi și așa putem utiliza cel mai bine fondurile noastre care sunt limitate. Și cum propunem să o facem? Să utilizăm pe cât posibil fie un singur set de reguli sau reguli coerente, răspunzând astfel celor spuse de domnul Olbricht. Haideți să vedem uh, un exemplu concret. Deci, ca să înțelegeți mai bine ce anume propunem, deci fie combinăm instrumente financiare și un grant și apoi se aplică, se aplică regulile de la instrumentele financiare, pentru că uh, regulile de la granturi sunt menite pentru uh, uh, cei care nu aplic, uh, pe care nu îi cunoaștem direct la, direct, la managementul direct, la gestionarea directă, cunoști bine partenerii și nu trebuie neapărat să apelezi la regulile de la granturi. Când se combină, și e important aici, când se combină EFSI și EFSIF, am uh, propus modificarea regulilor uh, fondurilor structurale ca să poată fi posibil de combinat cu uh, ESIF. Deci ele rămân uh, uh, reguli, reguli ca până acum, dar sunt coerente. Uh, deci trebuie să avem în tot cazul un set coerent de reguli și în anumite cazuri un unic set de reguli, dar nu e posibil când vorbim de fondurile SIP să spunem că nu, sunt, nu mai sunt fonduri ale statelor membre, pentru că statele membre rămân și ele responsabile pentru modul în care utilizează fondurile. Avem un exemplu concret, chiar uh, e vorba de această uh, combinație între resurse BEI, uh, resurse FEI, Fondul European de Investiții și uh, Mm, fonduri FACE. Pentru moment nu prea este uh, posibil, mai ales dacă aplicăm și fondurile europene structurale și de investiții. Sunt trei seturi de reguli care trebuie aplicate, deci ce vom face pe viitor e că, din nou, deci am modificat uh, fondurile ESI, adică Fondurile Europene Structurale și de Investiții, ca să ne părtăm uh, barierele uh, în calea combinării și apoi și regulile B sunt făcute compatibile. Deci avem un set coerent de reguli, nu e un unic set de reguli, pentru că statele membre, din nou, rămân responsabile de utilizarea fondurilor, însă uh, regulamentul privind dispozițiile comune are o derogare și s-a făcut o aliniere în partea a doua a propunerii la EFSI, pentru ca această contribuție să fie posibilă. Acum, uh, să mă refer la flexibilitate, care a fost o a doua prioritate uh, sau a doua preocupare în uh, ordinea importanței. Noi am făcut un număr de propuneri, plăți mai rapide pentru Uh, fondul uh, de adaptare la globalizare și fondul de, european de solidaritate. Bun. Uh, apoi, propunerea mea este să discutăm fondurile fiduciare în această după-amiază ca să avem un cadru comun de responsabilitate care să acopere toate acțiunile în zona instrumentelor financiare, garanțiile bugetare și asistența financiară multilaterală. Asta ar fi noul titlu 10. Deci să vedem acum uh, ce se întâmplă cu flexibilitatea, o propunere pe care am făcut-o noi uh, inițialmente și atât de multe comentarii e ca statele membre care au dificultăți de a-și pune în aplicare sumele naționale din fonduri uh, structurale să transfere aceste fonduri către comisie și atunci va exista deci și o Uh, un transfer dintre partaja, gestionarea partajată la gestionarea directă sau indirectă, dar da, doar dacă așa dorește statul membru și e posibil că prin asta se vor pune în aplicare proiecte concrete în teritoriul acelui stat membru. Putem lua un exemplu. A existat un program cu bani uh, care trebuiau cheltuiți pentru IMM-uri într-un stat membru proiectul nu, uh, proiectul e împodmolit, statul membru știe, știe că există proiecte care așteaptă să fie uh, finanțate, program pentru IMM-uri, de exemplu, și decât să nu utilizeze banii, transferă aceste fonduri comisiei și comisia le utilizează în programul COSME pentru a ajuta IMM-urile din acel stat membru. Deci înseamnă că se utilizează mai bine banii și uh, utili- uh, evităm o situație în care nu se utilizează fondurile într-un anumit stat membru. Ce privește flexibilitate și o mobilizare mai rapidă a fondului de adaptare la globalizare și fondul de solidaritate, știți, uh, cunoașteți aceste instrumente, e un proces cu două capitole, decizia de a mobiliza fondurile și apoi uh, un buget rectificativ, dar pentru asta e nevoie de mult timp și noi am propus să simplificăm procesul, să spunem că uh, după ce autorizeze mobilizarea, asta înseamnă automat că și comisia e uh, autorizată să facă un transfer, că e vorba doar de punerea în aplicare a deciziei care deja e luată de a mobiliza uh, acel fond. La fel și pentru fondul de ajustare la adaptare la globalizare, după ce există autorizarea mobilizării instrumentului, atunci transferul se consideră ca fiind aprobat. Asta ca să ne asigurăm că toate fondurile europene pot fi utilizate mai rapid la fața locului unde e nevoie de bani, pentru că, nu știu, s-a produs o catastrofă naturală sau s-a închis o fabrică de uh, proporții. Acum, flexibilitatea fondurilor fiduciare, Bun, să uh, înțelegem exact propunerea Comisiei, că noi nu propunem niciun fel ca aceste fonduri fiduciare să devină un instrument normal de politică pentru politici interne. Nu, nu ne dorim așa ceva, ci credem că criza migranților ne-a arătat că există limite în ce putem face noi și nu putem fi eficienți dacă nu putem acoperi uh, și consecințele externe ale migrației, ci și, consecințele interne ale unei crize externe. Și care sunt consecințele la ora actuală? Păi uh, putem acorda susținere migranților până la uh, frontierele noastre, dar după ce ei trec frontierele, nu. Uh, mai putem utiliza aceleași instrumente și mai putem transfera aceiași bani și uh, situația e una bizară. Așadar, și ce cerem noi e autorizația de a acoperi interne, consecințele interne ale crize externe, ca să putem uh, aplica mai eficient politicile noastre în materie de migrație. După cum știți, fondurile sunt transferate uh, către un fond uh, fiduciar de la politica internă și noi avem un cuvânt, și dumneavoastră aveți un cuvânt de spus aici și există și o responsabilitate de plină pentru că cine gestionează fondul fiduciar? Comisia și se acordă descărcare și controlurile sunt, uh, pot fi accesate și văzut ce se întâmplă. Propunem să sporim drepturile Parlamentului în ceea ce privește gestiunea fondurilor fiduciare. Vă veți auzi mai multe în această după-amiază. În ceea ce privește simplificarea raportării, foarte pe scurt, nu se înregistrează pierderi de informații. Am uh, pus la un loc această informație în uh, jurul uh, a două etape importante, care, după părerea noastră, sunt etapele când trebuie să prezentați informații, proiectul de buget și descărcarea de gestiune. Toate aceste informații, așadar, trebuie să aibă un sens uh, pentru a vă permite să comparați informația și să faceți legătura între toate aceste rapoarte care sunt prevăzute. Ce propunem așadar la ora actuală uh, pentru instrumentele financiare la nivelul Uniunii sunt trei rapoarte, prevedem pentru viitor un raport, pentru agenții sunt două documente prevăzute în viitor, un document pentru uh, rapoartele de punere în aplicarea bugetului sunt prevăzute rapoarte lunare și sem, uh, trimestriale. Uh, Vom păstra doar rapoartele lunare, după cum am explicat deja, facem uh, tot acesta, punem uh, toate aceste informații la un loc într-un raport anual de gestiune care reunește informațiile întâlnite până acum în raportul 318. Dați-mi voi să închei spunând că nu dorim să diminuăm gestiunea financiară, nu aceasta este intenția noastră. Și un exemplu în acest sens îl reprezintă consolidarea combaterii fraudei și uh, neregulilor prin uh, identificarea timpurie și sistemele de excluziune. Actualizăm de asemenea combaterea fraudei fiscale de asemenea, am simplificat regulile privind conflictul de interes în punct de uh, importanță pentru raportor. Sper că vă voi convinge și în viitor uh, de justeția propunerii noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare care completează ansamblul de propuneri care se regăsesc în proiectul de reglementare. Mă întreb dacă doamna Greslă, după ce ne-a comunicat totalul observațiilor dumneai, dacă dorește să mai adauge ceva la adresa prezentării comisiei. Mulțumesc încă o dată. Înțeleg că este într-adevăr o sarcină complexă, complexă în dispozițiile referitoare la fondurile fiduciare sunt privite diferite, putem um, defalca totul, putem să ne limităm de pildă la migrație, e logic, dar trebuie să luăm în calcul și consecințele viitorului. Cred că multe din cele propuse uh, nu mai pot fi urmărite în viitor, de pildă combinarea fondurilor atunci când uh, granturile fac parte dintr-un instrument financiar și se supun regulilor care guvernează instrumentele financiare, atunci eu cred că e o diluare a obligațiilor de raportare, pentru că văd zi de zi uh, cum raportarea se uh, diminuează tot mai mult în defavoarea instrumentelor financiare. Iar includerea granturilor aici este o greșeală, după părerea mea. Faceți un pariu pe viitor, care mi se pare foarte curajos. A spus, bineînțeles, că trebuie să se respecte regulile de cofinanțare, dar cine, vă rog, cine trebuie să verifice că normele de cofinanțare sunt respectate în gestiunea partajată? Nu veți mai avea o privire de ansamblu dacă se respectă vreo regulă. Am fost liniștiți, ni s-a spus că există reguli pentru toate, însă nu mai există nicio ordine pentru că nimeni nu mai are nicio perspectivă de ansamblu. Eu nu cedez, nu renunț, ă, trebuie să căutați pe altcineva. Nu renunț pentru că am luptat mult prea mult pentru a avea o perspectivă de ansamblu asupra ce se face de fapt la fața locului. Doresc flexibilitate, e adevărat, avem nevoie de simplificare, însă nu ar trebui ca lucrurile să se simplifice pentru aceia care au, oricum au știut uh, cum să își uh, umple buzunarele. Trebuie să facem ceva pentru beneficiari Trebuie să discutăm neapărat și cu dumneavoastră. Eu, de pildă, aș fi știut, aș, aș fi dorit să știu cum se desfășoară totul pentru gestiunea indirectă, pentru gestiunea directă, pentru toate etapele unde se alocă mijloace, pentru că doar, doar așa putem să ne asigurăm că aceste propuneri sunt uh, fezabile. Cu siguranță statele membre se vor bucura vis-a-vis -vis de propunerile pentru gestiunea partajată, vor scoate șampania, pentru că e deja clar că avem deja probleme cu fondurile structurale, probleme care au fost uh, pur și simplu trimise de la un fond la altul, pentru că a durat mult prea mult cu punerea în aplicare. Am încercat tot timpul să limităm, să reducem numărul acestor incidențe, dar uh, dacă procedăm acum punând toate fondurile pe care le avem în aceeași oală și în cele din urmă toată lumea face ce vrea pentru că nimeni oricum nu va mai observa nimic, cred că vom proceda greșit. Avem nevoie de garanții, aștept cu mare interes avizul Curții de Conturi, care le aștept cu adevărat urgent, pentru că Curtea de Conturi trebuie să ne ajute aici să vedem uh, o serie de lucruri mai clar și să ne să vină cu recomandări cum ar trebui să procedăm în anumite aspecte. E păcat că nu avem timp la dispoziție. Eu îmi prezint raportul pe... Noi ne prezentăm raportul pe 9 martie. Însă, uh, dacă îi va fi cuiva pe plag, e o întrebare deschisă. Da, am avut întârzieri pentru că nu există practic resurse proprii prevăzute la buget, uh, banii vin de la statele membre, ecuația e simplă, statele au uh, timpul uh, să-și recupereze banii. Pentru a simplifica uh, așadar lucrurile fără a impune o complexitate excesivă. Domnule Ashworth, doriți să interveniți ca și coraportor? Da, foarte succint, domnule președinte. Doream să fac două observații. Doream să asigur Comisia că sprijinim uh, ce urmăresc să atingă. S-au făcut multe critici negative și pe bună dreptate, dar trebuie să oferim uh, și liniște, salutăm o parte din propunerile inovatoare, însă, din punctul meu de vedere, am nevoie să mi se dea asigurări, mai ales în ceea ce privește mecanismele de control. Introducem noi procese, dar trebuie să fim și mulțumiți de mecanismele de control. De pildă, uh, sumele forfetare cu care a venit uh, comisia. Cred că comisia s-a consultat cu actorii implicați anul trecut, aceștia din urmă spunând la sfârșit că era o zonă de risc considerabil. Cum abordăm așadar aceste îngrijorări? O parte din colegi au vorbit despre fondurile fiduciare. Vom relua acest subiect în această după-amiază. Nu e vorba că respingem propunerile, dar avem nevoie să exercităm mai mult control. În continuare, există în continuare un dubiu în ceea ce privește EFSI și fondurile structurale și granturile din uh, instrumentele financiare. Mă aduc aminte atunci când s-a lansat EFSI că nu era prevăzut uh, ca o extindere a fondurilor structurale, ci fusese introdus pentru a face față noilor provocări, noilor generații de provocări și uh, unei noi generații de investiții, posibil uh, de risc sporit. Dar văd, de fapt, o prelungire a situației actuale. Eu vreau să mi se dea asigurări că nu, de fapt, asta e situația și că EFC, uh, de fapt, obiectivul stabilit inițial pentru EFSI nu va fi diluat, transformându-l uh, într-o extindere a capacității bugetare. În continuare, sprijin simplificarea raportării. Am văzut uh, avantajele acestei anul trecut. Mulțumesc. Domnul Perinski. Mulțumesc, domnule președinte, că se poate de succint. Acum, în ceea ce privește um, problema fondurilor structurale și EFSI. Aș ruga cu fermitate Comisia să reanalizeze raționamentul uh, tocmai prezentat, ce anume că regulile pentru fondurile structurale trebuie să fie adaptate la regulile pentru EFSI, pentru că e ceea ce dorește piața. Evident, după cum ați spus, bugetul reprezintă o redistribuire a fondurilor și în niciun fel nu servește pieței, ci servește obiectivului amplu de a spori coeziunea, de a aborda mm, inegalitățile sociale, economice și teritoriale. Este complet lipsit de sens să spunem că acest exercițiu structural și de investiții programat organizat anual va fi dintr-o dată adaptat la cele amintite de domnul Ashworth și anume la o schemă menită să abordeze investițiile de risc sporit uh, proiect după proiect. Nu vreau să intru în detalii ulterioare. În al doilea, punerea în aplicare și managementul. Am auzit că tratatul vorbește de punere în aplicare, prin urmare, Uh, textul revizuit lasă deoparte managementul. Însă, reprezentanții, reprezentantul comisiei a vorbit de management, de gestiune uh, pe tot parcursul intervenției dumnealui. Contrazice tratatele? Cu siguranță, gestiunea trebuie să pună în aplicare așteptările prevăzute în tratat pentru punerea în aplicare. Ar trebui să vorbim de altfel și de o punere în aplicare financiară, fără a vorbi de gestiune financiară încă o dată, mi se pare uh, că acest argument nu este unul solid. Anexa 3 afirmă că deși aceste fonduri sunt gestionate de comisie, sunt uh, diferențiate de bugetul european uh, și de fondurile de dezvoltare. Acele fonduri sunt guvernate de reguli specifice în temeiul acordului semnat între comisie și donatori. Iar în ceea ce privește caracterul suficient sau insuficient al resurselor, pentru că nu există fonduri suficiente la buget, trebuie să existe un fond fiduciar, ei bine, aceste fonduri fiduciare au luat bani de la buget și au avut repercusiuni asupra unor programe care au fost planificate. Dacă luăm de pildă fondul fiduciar pentru Africa, suma totală este de 1,98 de miliarde, din care bugetul european a furnizat 1,8 miliarde, iar statele membre au pus la dispoziție uh, um, 13 milioane. Ce facem de fapt? Hotărâm dintr-o dată că există o nevoie urgentă și încercăm uh, să mobilizăm cât se poate de multe resurse dintr-un buget care deja este solicitat la maxim, e absolut uh, nerezonabil. Mulțumim pentru aceste observații, domnule Olbricht. Doar pentru a continua cele spuse de uh, vorbitorul anterior, Așa se procedează. Nu e întâmplător. Aceasta e logica sistemului. Nu cred că e doar întâmplător. încerci, de fapt, să schimbi caracterul finanțării Uniunii Europene, dar vorbim despre buget, nu vorbim despre aspecte tehnice, vorbim despre modificarea filozofiei bugetare, transferăm bani de la buget la alte instrumente, schimbăm finanțarea Uniunii. Despre asta vom discuta la întâlnirea din această după-amiază. <laughs> Dați-mi voi să clarific însă un lucru. Sunt cât se poate de acord cu Richard Ashford și anume că încă de la început FC a fost cu totul altceva decât fondurile structurale, a fost pentru investiții riscante și așa mai departe. Ce propunem acum? Dacă și e absolut adevărat și am să subliniez aici cât de importante sunt observațiile comisiei și anume există cerințe diferite pentru EFSI și ESIF. Este inacceptabil, cerințe sunt diferite, e mult mai simplu să mergi la EFSI decât să rămâi la fondurile structurale a existat o tendință de a muta proiectele din cadrul ESIF înspre EFSI. Proiectele de infrastructură foarte riscante, de pildă, haideți să le transferăm de la ESIF la EFSI. Ce propunem acum? Uh, propunem una, ca cele proiecte unde sunt implicate IME-urile care nu funcționează foarte bine să fie transferate la EFSI. E o inițiativă temporară sau permanentă, dorim să modificăm bugetul pentru fondurile structurale, dorim să creăm, um, să creăm instrumente de finanțare pentru a uh, sprijini această soluție de ieșire. Dacă nu putem cheltui bani, haideți să trecem prin EFSI, pentru că vom reuși să cheltuim mai repede acei bani. Nu cred că putem continua cu un mecanism permanent de acest fel. Trebuie să găsim o soluție nu temporară, ci una stabilă, clară. Poate că n-am înțeles eu bine, dar uh, mi se pare mai degrabă că încercăm să găsim o portiță de scăpare. Da, Știm foarte bine cum s-a născut uh, Fondul European pentru Investiții Strategice. Domnul Juncker ajunge la președinția Comisiei, constată că de peste 10 ani există un deficit de investiții ei bine, eh, cum nu avem bani la buget, lăsăm uh, un instrument care are un efect de pârghie financiară. Nu căutăm bani în fondurile structurale, pentru că acestea sunt alocate statelor membre și nu le atingem când eh, se creează, când se planifică cadrul financiar multianual, practic se lasă 80% deoparte pentru PAC, și pentru fondurile structurale, fondurile de coeziune. Iar acestea nu se ating, nu sunt atinse pentru că uh, fiecare stat trebuie să apoi să verifice că și-a recuperat cum trebuie banii. Ne aflăm practic la nivelul zero al bugetului am căutat bani la nivel supranațional, cu alte cuvinte Orizont 2020 și mecanismul conectarea Europei pentru a pune un pic uh, ceva bani în punguța depozitelor. Am luat de aici 21 de miliarde de la BEI, 16 miliarde de la bugetul european, uh, s-a multiplicat cu 3, am ajuns la 63, în cele din urmă uh, ni s-a spus dacă ați multiplicat cu 5, am putea chiar să tragem un folos în simplificare, uneori poate ne ocupăm de dosare care sunt, uh, au un caracter marginal. De pildă, în departamentul meu, un președinte al unei comune a cerut comisiei o subvenție, da, e posibil. Există pro, uh, programul Cetățenia Europeană, primește dosarul, a avut nevoie de 50 de ore pentru a completa acel dosar, îl trimite comisiei și se spune, ei, domnule, v-am uh, evaluat proiectul, ați primit nota 50 din 100, dar, din păcate, v-ați ratat șansa pentru că trebuia să strângeți 75 de puncte din 100. Se creează frustra- frustrări în acest fel sau um, se lasă pur și simplu câțiva bani pe aici și pe acolo. Trebuie la un moment dat să decidem dacă intervenim sau nu. Iar dacă există subsidiaritate, sunt anumite lucruri care țin mai degrabă de competența statelor membre. Pentru că, în caz contrar, se creează hârtii, ocupă serviciile, dar generează o impresie monstruoasă despre Europa, pentru că, uitați, în această comună jumlaj, lumea spune primarul a făcut tot ce a putut, dar în cele din urmă n-a avut baftă pentru că a primit doar 50 de puncte din 100 există momente când mai bine n-am face nimic, pentru că deja e complicat pentru băncile regionale uh, să interacționeze cu IMM-urile, dar dacă noi vrem de la Bruxelles să găsim o soluție, complicăm și mai mult lucrurile. Trebuie să luăm niște măsuri noi politicienii, pentru că în cele din urmă vrem să facem tot, inclusiv și ce intră la subsidiaritate. Iată de ce Europa, cele din urmă, creează niște speranțe pe care nu putem să le satisfacem. Sau mai bine creăm un control administrativ care va crea locuri de muncă la comisie, în serviciile de audit, dar în cele din urmă va deveni derizoriu. Cred că micile programe sunt cele care generează pro- probleme. Ar, e bine să le executăm, dar trebuie să le executăm într-un mod inteligent, pentru că costul administrativ uh, e teribil și apar greșeli, dar nici măcar nu sunt greșeli, ci sunt neînțelegeri. Domnule Verbul, uh, e foarte interesant uh, ce ați făcut, foarte promițător, însă același efort trebuie depus și de partea dumneavoastră și de partea noastră. Dumneavoastră trebuie să puneți umărul la treabă pentru că în caz contrar nu vom reuși să ieșim din această situație. Da, simplificăm, simplificăm și câte pagini? 780! E o adevărată glumă! Uh, obiectivul dumneavoastră era acest regulament în 10 pagini, <laughs> ca și cum uh, rapoartele pe care le scriem noi. Îl salut pe domnul Böge și pe doamna Beres, care vor face un raport despre zona euro în 3 pagini. Rapoartele pe care noi le publicăm aici sunt de 40-50 de pagini, imposibil de parcurs și nimănui nu-i pasă pentru că nu sunt ușor de citit. Trebuie să mizăm pe fezabil, trebuie să ne întrebăm care e de fapt valoarea adăugată la nivel european și capacitatea de a discuta cu cetățenii. Când începem să discutăm cu cetățenii aceștia, după aceea vor exercita presiunea asupra șefilor de stat și de guvern și, din păcate, totul se petrece din scurt pentru că orizontul politic merge din alegere în alegere. Iată cum vedem Europa, de fapt. Trebuie să renunțăm la această viziune. Această a doua parte a mandatului va fi foarte interesantă. Monsieur Valbrec, pour conclure. <laughs> Domnule Valbroc, vă rog pentru a încheia dezbaterea. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să răspund doar uh, la ultimele intervenții. În ceea ce privește experții asupra riscurilor, noi îi alegem cu o procedură simplificată, uh, așa cum îi alegem pe cei pentru cercetare. Deci, vedem întâi care sunt experții disponibili pentru un anumit domeniu, îi alegem în mod transparent și uh, complet accesibil. Deci un sistem transparent și uh, corect. Nu credem că există posibilitatea de a crește erorile aici. Acum, în ceea ce privește EFSI și ESIF și posibilitatea de a transfera fonduri către comisie. E vorba de uși deschise. Noi nu vrem și nu pretindem că acestea să devină principalele forme de implementare a fondurilor uh, structurale. Noi însă dorim să le întărim pentru a le utiliza cât mai bine. Uh, și există cele două posibilități de aplicare care vor fi folosite doar dacă statele membre decid acest lucru. Care este cea mai bună protecție pe care o putem uh, oferi statelor membre pentru propriul lor buget uh, național? Deci să vedem care este potențialul acestor instrumente și să nu ne uităm la această propunere ca un instrument de politică. Există domenii în care EFSI și ESIF pot fi combinate. E vorba de platformele naționale care sunt implementate acum și tocmai pentru a primi contribuții din statele membre într-un anumit domeniu în care să genereze dezvoltarea teritorială a acelui stat membru. Este vorba de un potențial aici, n-ar trebui să-l aruncăm la gunoi și nu este o politică esențială sau un instrument de implementare. În ceea ce privește fondurile fiduciare, nu cred că am spus că sunt parte a bugetului european. Am spus însă și confirm acest lucru că a, auditul intern, a, intern al Comisiei este competent și Comisia este responsabilă pe deplin pentru aceste fonduri fiduciare, că veți primi un raport detaliat și că vom veni în fața dumneavoastră pentru a fi trași răspundere față de această implementare și sunteți consultați de asemenea pentru toți banii care vin la noi și sunt puși în aceste fonduri fiduciare. E adevărat că putem îmbunătăți lucrurile și vă propunem să cooperăm și mai strâns pentru implementarea fondurilor fiduciare, pentru uh, implementarea facilității pentru Turcia și uh, a fondurilor fiduciare. Vom discuta și în această după masă. Oricum, încercăm să facem progrese pentru a utiliza cât mai bine banii de care dispunem. Mulțumesc! Da, și cum uh, putem găsi niște indicatori pentru a măsura capacitatea de influență? Doamnă președintă și co-raportor, vă rog. Da, mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere, să mulțumesc tuturor colegilor pentru sugestiile făcute, pentru comentariile pe care le-ați făcut. A fost foarte interesant pentru noi să vedem unde ne aflăm, care este părerea noastră generală și vreau să mulțumesc aici și comisiei. Vom încerca să ajungem la un rezultat bun și atâta timp cât există bună voință de ambele părți, Cred că vom reuși. Pe 9 martie ne vom întâlni. Va fi bine ca raportorul, raportorii din umbră și toți cei interesați să participe pentru a discuta, pentru că trebuie să ne centrăm toată atenția pe această temă. Comisia Cont dorește să organizeze și un seminar pentru a dezbate principalele elemente și, bineînțeles, sunteți invitați cu acea ocazie. Invităm pe colegii de la Comisia de Bugete pentru că dacă am organizat această ședință comună, a fost o idee excelentă, cu rezultate foarte bune și rămânem și noi la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc. Domnule Ashworth, doriți să interveniți? Nu. Foarte bine, iată, ne-am îmbarcat uh, împreună pentru uh, acest uh, drum care ne așteaptă atât de pozitiv. Și, deși este un dosar de natură tehnică, este un dosar în principal politic pentru că trebuie să știm noi, în primul rând, din punct de vedere politic, ce ne dorim și să nu mai ne dorim tot felul de lucruri contradictorii. Trebuie să dăm dovadă de rigoare și de pragmatism și nu vom reuși nimic dacă nu avem încredere și dacă nu ne asumăm riscul. Pentru că, iată, vine momentul în care trebuie să îți asumi o anumită marjă de risc. Da, vă Uh, urez încă o dată ca anul 2017 să fie un an plin de fericire și fructos pentru dumneavoastră. Ședința se suspendă, ne întâlnim la orele 15 cu Galaxia Bugetară, seminarul pentru după masă.